Guten Nachmittag, Kolleginnen und Kollegen. Bună ziua, dragi colegi. Vreau să vă propun să începem cu punctul 7 de pe ordinea de zi, pentru că nu avem încă... Doamna Rovol nu este încă aici. Äh, dann aber die Frage, gute Liebe, hast du einen Augenblick? Doamna Godelive, vreau să vă întreb dacă putem să începem acum. Domnul Preda trebuie să plece puțin mai devreme, deci poate că putem să facem acest switch. Vreau să întreb dacă sunteți de acord. Deci vorbim întâi despre raportul de țară pentru Islanda 2011 și o să îi dau cuvântul raportorului, domnului Cristian Dan Preda. Grijă. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să încep uh, prin a le mulțumi tuturor colegilor uh, pentru uh, interesul pe care l-au arătat și în cadrul primei discuții pe care am avut-o despre Islanda și, desigur, Um, interesul pe care l-au arătat uh, formulând uh, mai multe amendamente. Uh, au fost în total 62 de amendamente. Pornind de la acestea, am propus cinci compromisuri. Um, în primul rând, un compromis pornind de la paragraful 4 referitor la reforma constituțională care se, e în curs în uh, Islanda. În al doilea rând, un compromis referitor la paragraful al nouălea din, uh, al nouălea din uh, rezoluția inițială referitor la clivajul politic pe care îl găsim în interiorul guvernului, dar și în interiorul uh, principalelor partide politice din Islanda referitor la aderare și în cadrul guvernului există această divizare, dar și în cadrul uh, uh, fiecărui partid în parte. Um, în al treilea rând e vorba de compromisul referitor la paragraful 12, uh, care se referă la relațiile Islandei cu Uniunea Europeană în cadrul spațiului economic european. În al treilea rând este vorba de un compromis care vizează paragraful 13, și se referă la o parte dintre reformele pe care Islanda trebuie să le adopte pentru a îndeplini criteriile de aderare și mai ales uh, la eliminarea, e vorba despre eliminarea protecționismului în mai multe sectoare ale economiei. Și în fine, al cincelea compromis pe care l-am propus uh, pornește de la paragraful 20 și uh, are în vedere stadiul în care se găsește Islanda în procesul de aderare, mai precis nevoia de a respecta condițiile de deschidere și închidere a diferitelor capitole de aderare stabilite de Comisie. În rest, consider că majoritatea amendamentelor depuse uh, au îmbunătățit raportul și pot fi sprijinite. Uh, din păcate, nu voi putea sprijini amendamentele domnului Madlener, care uh, și-ar dori încetarea imediată a negocierilor de aderare având în vedere faptul că actualmente în Islanda sondajele de opinie ne arată că majoritatea islandezilor doresc continuarea negocierilor, ă, cred că putem susține și noi același lucru, și anume că ă, negocierile trebuie să continue, asta cu atât mai mult cu cât guvernul ă, actual și-a anunțat dorința de a închide toate capitolele până la sfârșitul președinției daneze. Aștept cu uh, mare interes uh, reacțiile colegilor uh, mei. Am salutat numirea unui nou coordonator, unui nou shadow pentru acest raport în grupul socialist, colegul și <clears throat> prietenul nostru, domnul Panzeri. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Domnul Panțeri. Viscolo onorevole Sassoli, care e passato... Eu îl înlocuiesc pe domnul Sassoli, doamna Sassoli, mă scuzați, care este obligată să fie prezentă în altă parte. Vreau să mulțumesc colegului nostru Preda, pentru că acest raport este extrem de echilibrat și mă bucur foarte mult că în amendamentele de compromis a preluat și poziția grupului S și D mai ales în ceea ce privește strategiile pe care trebuie să le adoptăm, mai ales pentru acele domenii care nu sunt acoperite de spațiul economic european și în ceea ce privește sporirea relațiilor economice între Islanda și Uniunea Europeană și în temele care au de-a face cu implementarea obligațiilor care țin de SEE. Toate aceste puncte sunt bine descrise în raportul dumnealui și trebuie să fie continuate în timpul președinției daneze. Într-adevăr, domnule Preda, ați uh, depus în o activitate extrem de bună. Acest raport este foarte bun și cred că trebuie să continuăm pe calea pe care noi indicați dumneavoastră și vreau să spun acest lucru și în numele Comisiei, cred eu. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să pune vreo întrebare, vreau să-l întreb eu pe domnul Panțeri ceva, pentru că uh, am uh, primit la mine în birou reprezentanții ai campaniei Yes din Irlanda. Sigur că acesta nu este majoritatea populației, dar, uh, într-adevăr, uh, a fost interesant să le ascult și punctul lor de vedere. Care sunt argumentele care ar putea să fie utile pentru ca totuși majoritatea populației să fie pro-Uniunea Europeană. Știm că majoritatea problemelor vin din faptul că uh, poziția Uniunii Europene în legătură cu chestiunile legate de pescuit nu este încă foarte bine acceptată. Ar fi destul de neplăcut să ajungem ca în cazul Norvegiei, cu care am negociat foarte bine și după aia noi, uh, după aia au spus nu. Cred că ar fi greșit să ajungem în această poziție, așa cum s-a întâmplat din păcate, acolo. Poate că dacă se ajunge la un referendum, am putea să avem ghinionul să nu iasă lucrurile cum ne dorim. Ce părere aveți? Domnule raportor, poate. Uh, da, mulțumesc uh, pentru comentariul uh, domnului Panzeri și mulțumesc pentru întrebare. Um, opoziția față de aderarea Islandei are mai multe cauze. Există cauze, aș spune, istorice. E vorba despre un anumit sentiment de autosuficiență și de uh, izolare voită. Pe de altă parte, uh, există uh, o cauză mai aproape de noi, mai puțin istorică în, acest sens, și anume e vorba despre principalul argument care a fost prezentat în favoarea aderării Islandei. Și anume, acest argument principal în favoarea aderării Islandei a fost slăbiciunea monedei uh, islandeze, a coroanei uh, islandeze, în raport cu euro. Atunci când uh, negocierile, atunci când discuția despre candidatură a început, uh, principalul argument avansat de suporterii uh, integrării Islandei a fost forța monedei comune europene în raport cu coroana islandeză. Ori e evident uh, că în ultimele luni, uh, uh, datorită dificultăților pe care le cunoaștem cu toți în zona euro, forța acestui argument a scăzut semnificativ. Deocamdată, niciun argument suplimentar de aceeași talie, de aceeași forță, n-a intervenit în dezbaterea publică din Istanda. Astfel încât suntem în fața unei situații în care, pe de o parte, avem acest vechi argument istoric, Islanda um, se poate mulțumi cu ceea ce are deja, participarea la spațiul economic comun, participarea la Schengen um, și uh, își poate păstra, pe de altă parte, întreaga suveranitate, cum se spune. Și, pe de altă parte, avem uh, um, uh, un, un argument care a fost slăbit de ceea ce s-a întâmplat în, uh, în Uniunea Europeană și anume uh, acest argument care spune că uh, moneda comună este, ar putea fi principalul avantaj al unei integrări a Islandei. Foarte schematic, despre asta este vorba. Sechste Februar. Noch jemand? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ana? Mulțumesc, domnule președinte, colegul meu Panțeri, care este raportor din umbră pentru grup. Am mulțumit deja raportorului și uh, i-a transmis poziția noastră în ceea ce privește acordul uh, pe care îl vom obține pe acest text, dar aș vrea să folosesc această oportunitate pentru ca să ne spună care este dezbaterea, cum decurge dezbaterea în Islanda cu privire la provocările Arcticului sau dacă ei consideră că aderarea la Uniunea Europeană ar putea să le întărească poziția în Consiliul Arctic. Doamna Andrichiene are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorului nostru, domnul Cristian Preda, pentru acest raport foarte bine echilibrat și bine uh, întocmit. Eu am fost uh, parte din delegația care a vizitat Islanda cu comisia noastră în octombrie anul trecut, dacă nu mă înșel, și a fost evident că în Islanda o alianță social-democrată este cea care este fa- în favoarea aderării Islandei la Uniunea Europeană. Și, în schimb, verzii de la Coaliția la Putere, Partidul Independent, Partidul Progresist și partidul care se numește Mișcarea, care sunt parte din opoziția parlamentară, sunt foarte divizați în ceea ce privește aderarea țării la Uniunea Europeană. Atunci când am fost noi acolo, unele persoane din opoziție se gândeau dacă n-ar trebui să retragă Islanda cererea de aderare la UE. După evaluarea mea, folosirea negocierilor de aderare pentru lupte interne politice nu fac ce decât să slăbească poziția Islandei în negocierile cu Uniunea Europeană cu uh, amenințarea guvernului de a pierde puterea și prin forțarea puterii să, um, de, pentru ca să acesta în final să-și dea demisia. Eu am propus de aceea mai mult uh, un amendament la acest proiect de raport și cred că este important să știm că o remaniere guvernamentală a uh, guvernului în 31 decembrie anul trecut ne va da speranțe că noul guvern va continua negocierile de aderare cu un angajament mai puternic pentru a uh, ajunge mai repede la aderarea la Uniunea Europeană și sper că va exista mai puțină diviziune în ceea ce privește aderarea la UE. Un punct uh, important mi se mai pare demn de a fi menționat, după cum știm, informarea este capitală. Salut de aceea deschiderea Centrului uh, de Informare al Uniunii Europene în Islanda, care este o ocazie pentru Uniunea Europeană de a oferi cetățenilor din Islanda informații diverse cu privire la consecințele aderării la UE pentru această țară și consecințele pentru UE în același timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc în mod explicit raportorului pentru abordarea constructivă pe care a ales-o în acest raport și cred că acest raport uh, poate să redea în același timp și spiritul constructiv în care am uh, văzut că se derulează negocierile cu Uniunea Europeană ale Islandei. Însă aș dori să atrag atenția asupra unui aspect pe care l-am menționat și într-un amendament de al meu, și anume că în finalul, la finalul negocierilor, bineînțeles că populația islandeză va fi probabil puțin impresionată de pozițiile celor care doresc aderarea și probabil va cere un referendum pentru a-și putea spune părerea și că atunci este nevoie de o susținere puternică a populației Islandei în vederea aderării la Uniunea Europeană pentru a poate depăși și sceptica cu care se confruntă, scepticismul cu care se confruntă acest popor pe această temă. Referendumul este, cred eu, și expresia unui, unei rețineri uh, pe care o au uh, Pop, are populația islandeză și în legătură cu aspectele financiare ale aderării la Uniunea Europeană. Și eu cred că este timpul ca Uniunea Europeană să conlucreze cu Islanda pentru a crea o uh, informare mai bună, pentru a informa mai bine populația și a arăta care sunt pașii care ar putea să uh, urmeze pentru o integrare mai profundă. Mulțumesc! Van Balen. Domnul Van Balen. Mr. Chair, uh, also... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa, la care și noi am participat ca raportor din umbră. Vreau să vă spun că pentru Islanda ar trebui să fie foarte clar ca obligațiile în cazul ICE, iSafe sunt în continuare valabile trebuie să se urmeze decizia curții EFTA, pentru că acesta este un caz care trebuie să fie independent în fața justiției. Preda. Domnule Preda. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor pentru uh, observații și întrebările pe care le-au pus, foarte succint, referitor la întrebarea doamnei Gomes. Trebuie spus că Uh, în Islanda, uh, implicarea Uniunii în uh, chestiunea arctice este văzută în principiu în mod pozitiv. De ce? Pentru că în acest moment Rusia, Statele Unite, Norvegia încearcă să ia decizii ignorând, ce puțin asta e sentimentul în Islanda, ignorând statele mici precum Islanda, ori viziunea noastră multilaterală este văzută Um, cum spuneam, pozitiv de, de către islandezi în ideea că asta le va da, um, le va da o poziție mai bună. Um, pe de altă parte, nu trebuie, nu trebuie neglijat faptul că există în sânul oponenților aderării lectura potrivit căreia Uniunea este interesată de integrarea Islandei doar pentru a câștiga o poziție favorabilă în chestiunile arctice. Unii dintre adversarii integrării Uh, consideră că am avea, cum s-ar spune, un plan ascuns care ar consta, de fapt, în ocuparea unei poziții mai bune în dialogul despre Arctica. Asta sunt cele două fețe ale medaliei. Um, în ceea ce privește uh, observații făcute de doamna Andrichene, um, schimbările intervenite la nivelul guvernului um, nu au schimbat poziția de principiu referitoare la continuarea negocierilor. E drept că prin uh, schimbările operate um, uh, la nivelul, uh, la nivelul echipei executive e acum mai puțin sau adversarii aderării sunt cu unul mai puțin pentru că unul dintre miniștrii care și-a pierdut poziția uh, Uh, domnul Viarnason era unul dintre cei mai vocali adversari ai uh, integrării și uh, în acest, în acest fel cred că mesajul venit dinspre guvern, dincolo de angajamentul propriu-zis negocieri, va fi mai coerent. În privința observațiilor făcute de domnul Scholz, aș vrea în primul rând să reamintesc faptul că în momentul în care Uh, Islanda a decis să aplice pentru intrarea în Uniune, s-a stabilit ca la sfârșitul negocierilor să existe un referendum. Chestiunea e deja tranșată și dacă lucrurile merg bine, la sfârșitul uh, întregului proces va exista un referendum în cadrul căruia uh, islandezii se vor pronunța. Pe de altă parte, în ceea ce privește discuția Uh, despre Islanda, cred că în acest moment uh, atitudinea uh, europeană este una de perfectă echidistanță. Sunt ascultate și punctele pro și punctele contra. Deocamdată tabăra adversarilor integrării este în spațiu public mai prezentă decât tabăra celor care sprijină integrarea. Asta din motive care țin din nou de istoria acestei țări. Um, în fine, în ceea ce privește observațiile domnului Van Balen uh, referitoare la iSave, țin să amintesc faptul că guvernul islandez s-a achitat deja de o treime din uh, datoriile uh, pe care le avea față de guvernele britanic și olandez și de asemenea faptul că în ceea ce privește decizia EFTA Court există un consens în, în Islanda în această privință Guvernul susține exact punctul de vedere pe care l-a susținut și domnul Van Balen. În fine, n-aș vrea să uh, închei înainte de a vă uh, invita la lansarea expoziției pe care o găzduiesc uh, la Parlament. E o expoziție care se cheamă Fabulous, Fabulous Iceland, Portraits of Icelandic Contemporary Authors. Lansarea expoziției, prezentarea expoziției va avea loc mâine după amiază la 18.30 e și asta o altă modalitate de a cunoaște uh, Islanda, o țară candidată care, uh, uh, cum știți, cum spuneam și mai devreme, își propune să deschidă toate capitolele până la sfârșitul președinției daneze. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank, danke Ihnen. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și cred că restul amendamentelor pot fi uh, discutate ulterior. Eventual chiar la expoziție. Trecem acum la punctul 6 și vreau să o rog pe doamna Rovol să ne facă o introducere în subiectul acesta, comerțul promotor al schimbării, strategia comercială și de investiție a Uniunii Europene în sudul bazinului mediteran în urma revoluțiilor din lumea arabă. Este vorba de un aviz pe care îl facem pentru INTA. Vreau să îl ascultăm și pe domnul, pe colegul nostru Rovol, pe doamna Rovol, mă scuzați, pentru ca să vedem care este situația. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Primăvara arabă este o șansă nemaipomenită pentru uh, angajamentul nostru în uh, țările în care a avut loc revoluția aceasta. Noi, ca Uniunea Europeană, avem o responsabilitate politică și trebuie să trecem dincolo de uh, pura retorică. Astfel, Comisia INTA a început un raport de inițiativă care se cheamă Comerțul pentru Schimbare, care subliniază eforturile de a liberaliza comerțul cu statele arabe. De asemenea, vizează la îmbunătățirea climei investițiilor. Cea mai importantă afirmație a, din avizul meu, care, pe care l-am întocmit în numele AFET, este că trebuie să se respecte în continuare principiile democratice în uh, țările primăverii arabe. E vorba de libertatea de religii, de conștiință și uh, de exprimare, acestea fiind valori universale. De asemenea, există o cerință față de guvernele de tranziție de a ajunge cât mai repede la o democrație reală. Și, de asemenea, cerința față de guvernele statelor respective uh, să respecte dreptul cetățenilor la demonstrații pașnice și, de asemenea, să se distanțeze de orice formă de represiune și de violențe. Trebuie să insistăm asupra importanței alegerilor libere și uh, în aceste societăți care sunt pe cale să devină democratice. Stabilitatea politică însă nu se poate garanta de azi pe mâine. Însă stabilitatea politică poate fi promovată uh, prin crearea unei bunăstări economice, prin garantarea creșterii în acele regiuni. De aceea, eu cred că trebuie să creăm premizele pentru a investi în aceste regiuni pentru a garanta o creștere durabilă. Pentru a putea urmări acest obiectiv. Avem uh, primele măsuri și inițiative care s-au lansat deja, dar și programe care erau deja în curs și care trebuie promovate și extinse. Aceste programe trebuie însă să fie și coordonate foarte bine. Aș vrea să mulțumesc unor colegi care și-au uh, înaintat amendamentele și au uh, menționat în amendamente obligația noastră de coordonare. Avem și o declarație a Comisiei și a înaltei reprezentante care are uh, titlul Un nou răspuns la o vecinătate în uh, schimbare. Această cerință se adresează deci uh, Serviciului European de Acțiune Externă, care ar trebui să arate că principiile și condiționalitatea reciprocă trebuie să fie puse în aplicare mai repede. Mai e de menționat și uh, inițiativa grupului de lucru UE Tunisia, care de asemenea încearcă o mai bună coordonare a susținerii europene și internaționale în uh, Tunisia. Foarte important, mi se pare de asemenea și cu potențial foarte mare, rolul Uniunii Europene ca investitor. Discutăm uh, în momentul de față despre tranziția pentru protecția investițiilor directe de la nivel național la nivel european. Aceasta ar reprezenta un nou domeniu de lucru posibil pentru Uniunea Europeană pe viitor. Trebuie să ne afirmăm și în susținerea luptei împotriva corupției atunci când vorbim de întărirea relațiilor comerciale cu partenerii noștri. Am primit 17 amendamente și aș vrea să mulțumesc pentru colaborarea constructivă. Am făcut deja câteva propuneri de compromis, am, indicat, am primit deja indicații de la colegi că ar fi de acord cu aceste compromisuri, dar voi mai avea ocazia să discut cu fiecare dintre ei pentru a finaliza apoi acest text. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Dank, Frau Kollegin. Mulțumesc foarte mult, doamnă Rovol. Avem foarte multă lume care dorește să ia cuvântul. Mai întâi, doamna Romero. Gracias, presidente. Eu quería intervenir en esta... Mulțumesc mult, domnule președinte. Și avea o serie de comentarii pe marginea acestui raport din propria inițiativă. Cred că dacă acest raport într-adevăr iese de roade pe viitor și dacă o să ajungem într-adevăr la o zonă de liber schimb în area Mediteranei, care este dezideratul de la conferința de la Barcelona, și anume această zonă de liber schimb era propusă a deveni o realitate până în 2010. Nu s-a întâmplat. În contextul actual, după primăvara arabă, relațiile noastre cu țările din zonă s-au schimbat. Dacă vrem să realizăm această zonă de liber schimb, în primul rând trebuie să efectuăm un studiu de impact. În primul rând, va trebui să ne uităm la acele țări din sudul Europei care desfășoară activități agricole semnificative, să vedem în ce mod vor fi afectate acestea. De exemplu, în Andaluzia în sudul Spaniei, uh, au apărut proteste împotriva ultimelor acorduri în materie de agricultură. La fel se întâmplă cu anumiți producători din uh, Grecia și din Franța. Cred că produsele din sudul Europei sunt competitive, însă au caracter sezonier. Va trebui să vedem, să facem un studiu de impact să vedem dacă nu vor avea de suferit aceste țări din sudul Europei, de pe malul Mediteranei. Când uh, Spania s-a alăturat Uniunii Europene, Franța a cerut o perioadă de tranziție înainte de a intra produsele spaniole pe piață. Noi n-am avut, vreme, n-am avut voie multă vreme să exportăm uh, roșie în Franța. Trebuie să vedem că care este situația și care va fi situația în țările din sudul Europei după introducerea acestui acord de liber schimb. Să vedem ce se poate face pentru aceste țări. Să vedem cum vor fi afectate. De asemenea, există țări în zona Mediteranei unde producția agricolă se desfășoară prin metode tradiționale și, aceste, și acești producători s-ar putea să aibă probleme. Va trebui să prevedem o perioadă de tranziție îndelungată, pentru că altfel ar putea să înregistreze un impact negativ asupra acestor țări și ar putea înrăutăți relația sau percepția celor din Sud în legătură cu cei din Nordul Europei. Producția agricolă din aceste țări este vulnerabilă. Și e nevoie de această perioadă de tranziție, care s-ar putea să fie îndelungată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt am să intervin, pentru că raportul nostru din umbră, Masones, nu este aici. Uh, Colaborarea noastră însă cu raportorul, cu raportorul a fost foarte bună, suntem de acord cu amendamentele de compromis. Îmi dorim să să întrebăm dacă la compromisul 3 nu s-ar putea cumva adăuga că domnul Sornes subliniază faptul că este deosebit de importantă sinergia între aceste organisme de investiții care se găsesc la amendamentul 12. N-am să dau citire textului, nu știu dacă e cazul, însă atât avea de spus raportorul din umbră. Vă mulțumesc. Domnul Mayer. Muchas gracias, presidente. Yo quería agradecer a la señora Kistholt-Rowohl la opinión. Creo que tiene una parte muy pozitivă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim raportoarei pentru materialul prezentat. Se pot spune foarte multe lucruri bune despre acesta. raportarea vorbește despre dreptul cetățenilor din aceste țări de a, de a, de a protesta fără a se teme de represiune, vorbește și de libertatea de gândire, libertatea religiilor, presă, democrație. Astea toate sunt ingredientele politicii de vecinătate formate de doamna Ashton. De asemenea, raportarea vorbește de drept egalitate socială. Uh, zona respectivă. De asemenea, să nu scăpăm din vedere drepturile cu caracter economic cetățenilor acestor țări. Va trebui să vedem în ce mod vor fi afectate prețurile de acolo după introducerea acestei zone de liber schimb. Noi cerem drepturi sociale în aceste țări, însă trebuie să găsim un echilibru între aceste drepturi sociale și capacitatea acestor țări de a concura în termen de egalitate cu noi și pe viitor. Angajații, muncitorii de acolo, trebuie să beneficieze drepturile cuvenite pe viitor. După primăvara arabă, ni s-a atras atenția asupra acestui acord 2 din, eh, articol 2 din acordul de asociere cu aceste țări. Uniunea Europeană a păstrat acordul de asociere, de exemplu, cu Egiptul și după primăvara arabă. Era un acord semnat pe vremea lui Mubarak. Cred că trebuie să luăm acest acord de asociere extrem de în serios, mai ales dacă ne uităm la clauzele privind drepturile omului și drepturile muncitorilor. Foarte pe scurt, Proiectul de aviz este un foarte bun, însă există două aspecte pe care trebuie să le subliniem mai cu pregnanță, în opinia mea. În primul rând, trebuie să subliniem acest proces de integrare regională prin care trec aceste țări. Fără acesta nu există o perspectivă de dezvoltare economică sau infrastructurii. Revenind și la argumentele lui Romero, va trebui să stabilim un tabel indicatori care să măsoare această punere în aplicare a acordului de liber schimb în zona Mediteranei. Ar fi un demers care ar, sprijin, ar merge în interesul ambelor părți. Mulțumesc, eu sunt raportor din umbră pentru grupul SD, Socialiștilor și Democraților. Sprijinim acest aviz. Am dorit însă să subliniem o serie de lucruri menționate deja de antevorbitori. Ca sistem, ca Uniunea Europeană, am înregistrat anumite întârziere atunci când a fost vorba de a stabili o strategie credibilă în relația cu aceste țări care au trecut prin ceea ce numim noi primăvara arabă. Iată, a trecut un an și nu avem decât idei vagi. Sunt documente, sunt cuvinte, însă foarte puține răspunsuri la o serie de chestiuni extrem de presante și extrem de concrete. Această chestiune a fost deja subliniată de colegi. Ce gen de dezvoltare avem noi în vedere pentru aceste țări? Cum vom rezolva problema concurenței cu producția din țările Europei de Sud? Ce fel de agricultură o să vedem acolo? Ce industrie piscicolă vom sprijini? Dacă vom sprijini vreo uh, astfel de, de un astfel de sector mai ales dacă ne gândim că se pescuiește mult prea mult deja în Mediterană și sunt mult prea multe nave de pescuit și în acest moment. Cum putem contribui la evitarea unei concurențe inutile? Odată ce aceste țări se înscriu pe calea unei dezvoltări credibile. Dacă nu începem să discutăm concret aceste chestiuni, o să rămânem în poziția cuiva care e plin de intenții bune, însă nu are idei concrete. Iată, a trecut un an de la primăvara arabă și noi suntem tot în faza în care am invitat Comisia să adopte strategii care să dea curs în linii directori responsabile și așa mai departe. Cuvinte foarte frumoase, al minteri, însă consider că ar trebui să trecem la lucruri mult mai concrete și să fim mult mai fermi în legătură cu ceea ce vrem cu adevărat să facem. Cu șase luni în urmă avem o grămadă de idei despre cum am putea mobiliza resursele, vorbeam despre un nou plan Marshall pentru Africa de Nord și Orientul Mijlociu, vorbeam de confiscarea averilor sau activelor foștilor tirani ca o resursă pentru dezvoltare și așa mai departe. Însă văd foarte puțin în urma, foarte puține lucruri realizate în urma acestor propuneri de cele mai multe ori ne întoarcem iarăși la punctul de plecare. Acesta fiind zise, sprijin avizul, am introdus câteva amendamente, dar acestea se referă la aspecte care nu sunt fundamentale. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Chrysler-Dorfer. Vă mulțumim foarte mult, domnule Chrysler, domnul Chrysler-Dorfer. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe raportoare. Cred că este absolut necesar ca acum în Uniunea Europeană, să o spunem așa pe șleau, să începem în fine să susținem cu adevărat statele. Procesele revoluționare au întotdeauna particularitatea că mai întâi trebuie să aștept să se termine pentru a ști cum uh, evoluează lucrurile în țara respectivă. Dacă mă uit ce s-a întâmplat după colapsul Uniunii Sovietice, cum uh, au uh, aderat acum au aderat state la Uniunea Europeană și cum totuși alte state sunt în continuare în luptă cu această moștenire, cum ar fi Polonia sau alte state, vă dați seama cât de mult poate dura o astfel de revoluție. Trebuie de aceea făcut un, o analiză de impact mult mai aprofundată și cred că pot spune că dacă nu uh, acționăm repede, nu vom mai putea să evaluăm uh, consecințele. De exemplu, dacă vorbim de agricultură, sunt de 17 ani și jumătate în Parlament și mă ocup de politica agricolă din anii uh, și pot spune că din anii 60 de la, de la planul lui Sico Manshold avem întotdeauna un plan extraordinar pentru agricultură. Am îmbunătățit lucrurile cu Franz Fischler, apoi următorul comisar a fost catastrofal. Mansholt a fost o catastrofă pentru politica agricolă, dar unele țări au mers uh, în această direcție. De exemplu, culturi, monoculturile din Spania și când ne uităm la ele îți vine să plângi de fapt pentru ce s-a întâmplat acolo. Haideți să nu ne facem iluzie. În Andaluzia, de exemplu, te uiți de sus și vezi, uh, nu mai vezi nimic altceva decât sere. Aceasta nu este o adevărată agricultură, este uh, o făcătură și nu numai Uniunea Europeană este de vină pentru aceasta. Trebuie să pariem ca, în fine, și în uh, sectorul agricol să se întâmple ceva în zonele acestea trebuie să asigurăm mai întâi alimentația în aceste regiuni și noi trebuie să ne gândim apoi. Vă rog să faceți liniște, îmi cer scuze. Trebuie să vedem cum ne structurăm exporturile agricole în aceste țări și cum cumpărăm de la ei ceva. Ei trebuie să producă bani, agricultura trebuie să producă bani și țările respective trebuie să poată să-și acopere și nevoile tehnice și tehnologice. Ce am făcut în Egipt acum doi ani? Am constatat, din păcate, că situația celor săraci a fost agravată de ultimele evenimente. Nu trebuie neapărat când te duci în Egipt să te uiți doar la piramide și să te plimbi uh, și să, vii, să vezi steagurile în, pe în piața Tahrir, ci trebuie să te duci să vezi în cartierele sărace cum trăiesc oamenii. Să nu mai vorbim de politica de pescuit la care contribuim și noi. Haideți să încercăm să contribuim cu adevărat, să vorbim despre migrația deschisă, să lăsăm oamenii să vină pentru ca să-i ajutăm. Avem probleme foarte mari în Uniunea Europeană și nu putem de aceea să spunem că nu mai îi ajutăm pe ceilalți pentru că noi avem prea multe probleme, pentru că dacă după aceea aceste probleme vin peste noi, nu o să mai fie prea amuzant. Salut de aceea abordarea doamnei Rovol și consider că dacă nu o să fim uniți, nu vom mai putea să mai facem o evaluare a impactului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste idei, doamna Gomes. Thank you, Mr. President. Uh, several... Mulțumesc, domnule președinte. Câțiva colegi din grupul meu, inclusiv raportul nostru din umbră, au subliniat o serie de elemente deosebit de relevante. În același timp, i-au mulțumit raportoarei pentru munca depusă. Mă alătur acestor mulțumiri și doresc într-adevăr să subliniez ceea ce s-a spus deja. Va fi nevoie ca noi, ca Parlamentul și Comisia noastră, să cerem un studiu de impact mai temeinic, nu doar în materie de agricultură, pescuit uh, și mai departe, ci și în alte domenii care au un potențial deosebit, potențial în sensul beneficiilor posibile, dar și în direcția unor posibile conflicte. Și mă refer aici la turism și energie. Prin energie nu înțeleg doar electricitate și gaz natural, ci și energiile regenerabile. Există un potențial considerabil pentru sinergie aici. Am putea eventual racorda Africa de Nord la rețea europeană, însă acest lucru va trebui să fie inclus într-un astfel de studiu de impact colegii de la INTE probabil au în vedere aceste aspecte, însă ar fi bine dacă și comisia noastră ar sublinia această dimensiune. De asemenea, aș dori să vă spun că ideea statului de drept este deosebit de importantă, trebuie să regăsească acolo democrație și statul de drept, pentru că nu putem crea un mediu propice pentru investiții și nu putem dezvolta relațiile economice fără existența unui stat de drept acolo. Este un lucru care ne preocupă și care, în opinia mea, trebuie să se regăsească în acel material. Înțeleg de ce raportarea s-a referit aici la nevoie de mai puțină conceptualizare, însă nu aș formula lucrurile în forma actuală. Să primim întâi mai multe detalii de la Comisie, nu. Ar fi bine să cerem serviciului de acțiune externă și instituțiile europene să le spunem că îi luăm în serios și că vom evalua în orice moment dacă aceste concepte sunt cu adevărat puse în aplicare și le va fi foarte greu, cred, să ne ofere detalii suplimentare acum, în această fază incipientă. În ultimul rând, aș dori să subliniez importanța a se menționa undeva implicarea femeilor în capacitate productivă, să fie un, un studiu de caz crucial care să măsoare capacitatea acestor state de a folosi într-adevăr la maximum talentul și potențialul economic reprezentat de populația feminină. Un potențial care adesea este irosit în prezent. E important acest lucru pentru că, după cum știți, în majoritatea acestor societăți, integrarea femeilor în viața politică și economică va reprezenta un test decisiv care ne va spune dacă într-adevăr este o tranziție adevărată spre democrație sau nu. Vă mulțumesc. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer en primer lugar la, en fin, la... Următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru textul realizat de doamna raportoare și ideea că încercați să includă cât mai multe amendamente. Eu am uh, depus patru dintre aceste 17 amendamente. Am luat legătura cu doamna Rovol, am făcut schimb de e mail și mă bucur că a ținut cont de ele și că lucrează la aceste propuneri de compromis și recunoaște importanța rețelelor energetice, sinergiile cu sudul Mediteranei ce se întâmplă în sudul Marii Mediterane și, de asemenea, în sudul Uniunii Europene. Nu e vorba doar de mărfuri și servicii care sunt afectate de aceste schimburi. De multe ori se pune accentul pe schimbul de mărfuri, dar și pe servicii. Deschiderea trebuie să fie în avantajul reciproc, tratată și pe baza unui sud de impact, cum a spus doamna Romero. Am și scris acest lucru într-unul dintre amendamentele pe care sper că doamna raportor le va accepta punem accentul pe exporturile unor uh, produse concrete, precise, în anumite sectoare. Pentru a-i răspunde domnului Kreisdorfer, care vorbea despre securitatea alimentară, este clar că există culturi uh, de export. Marocul și Tunisia exportă vinete și roșii, tomate, dar cultivă de asemenea și grâu ce ar trebui ca nordul Africii să se concentreze numai pe anumite culturi destinate exportului sau pe o agricultură numai destinată exportului, care în plus ar <clears throat> aduce prejudicii um, părții de nord a Mediteranei. Trebuie să se încurajeze o agricultură care să nu se concentreze doar pe anumite produse specifice. În rest, monocultura măslinului, în fine, pe mine nu mă deranjează, e frumos în peisaj, un alt punct evocat de doamna Gomez, da, trebuie să se modernizeze, să se facă reforme în domeniul economic și social, să se garanteze investițiile, e nevoie de garanții juridice pentru investițiile străine, ceea ce o să contribuie la prosperitatea țării. Nu doar o deschidere comercială, ci și o deschidere a serviciilor și a reformelor care să garanteze pentru investitorul străin o anumită securitate, ceea ce va duce la creștere și prosperitate în aceste țări, ce ne dorim cu toții. Mulțumesc, doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru această discuție foarte constructivă și vreau să dau deja câteva răspunsuri în pachet, dacă aș putea spune așa. Mai întâi, trebuie spus că nu e vorba de un raport despre un uh, acord de liber schimb, nu e vorba nici de un uh, raport din proprie inițiativă, deci trebuie să rămânem mai generali. Un acord uh, comercial cu Marocul a fost uh, votat săptămâna trecută în Comisia INTA și știu că unii colegi din țările mediterane au avut dificultăți cu acest acord, dar asta e altă temă. Și eu zic că într-un aviz pentru o altă comisie nu ar trebui să punem prea multă informație. Aceasta este prima mea remarcă. O altă remarcă pe care aș dori să o fac este că am scris deja în text că trebuie să existe standarde sociale, o bunăstare socială, că trebuie să se facă progrese în aceste domenii și să se respecte și anumite standarde de mediu. Statele mediterane nu trebuie să facă toate greșelile pe care le-am făcut și noi înainte. Sunt însă de părere că ar trebui să Atragem atenția că democrația și statul de drept sunt o prioritate, așa cum a zis doamna Gomes uh, înainte. Și această afirmație se găsește și în textul meu. Dacă democrația și statul de drept se instalează în, țara, în țările respective, avem uh, avantaje de ambele părți și este și avantajul nostru să întețim comerțul, adică schimburi de mărfuri, de servicii, de uh, surse de energie și așa mai departe. Uh, mă refer aici la import și la export. Domnule Kreiseldörfer, ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți este ajutor pentru ajutorul propriu, adică uh, ca să ne ajutăm singuri. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră. Și alți colegi au vorbit despre reglementări de tranziție, care de asemenea mi se par un lucru uh, Evident, dacă vorbim concret, dacă negociem despre acorduri uh, comerciale, atunci, bineînțeles că vor exista reglementări de tranziție care vor intra în vigoare și va exista și o protecție pentru produsele agricole. Aceasta însă este chiar o constantă în politica noastră europeană. Numai că în acest text nu prea cred eu că și are locul remarca doamnei Șarcă, care a vorbit în numele colegiei de Sarnes, a fost deja preluată pentru că am avut un schimb de e mail pe această temă, deci, de fapt, subiectul este deja clarificat. Mulțumesc că ați menționat acest lucru și aici. Și un ultim punct în legătură cu drepturile femeii. Nu am intrat în acest subiect în raportul meu, dar într-un amendament, tot din partea doamnei de Sales, uh, putem citi că cetățenii, femei și bărbați, etc. Pentru mine, eu cred că aceasta este suficientă ca afirmație pentru a sublinia dorința noastră de drepturi egale. Nu vreau să îmi dau cu părerea însă pe acest subiect, poate că unii colegi au altă părere. Mai avem uh, o altă informație și anume cea cu privire la termenul de depunere a amendamentelor care deja a expirat. N-am avut nicio ocazie, de fapt, să propun, să prezint acest raport fără ca amendamentele să fie deja prezentate. Din câte știu eu, se va vota acest aviz uh, lunea viitoare. Aș cere de aceea președintelui în înțelepciunea sa să facă o propunere. Îmi imaginez că dacă doriți să mai schimbați ceva și dați în scris această dorință de schimbare, ar trebui deci să folosim calea unui amendament oral. Nu văd altă posibilitate printre regulile care, cu care ne servește Parlamentul European de a introduce o modificare la această oră. Dar poate știți dumneavoastră mai bine, deci vă cer sfatul. Mulțumesc, spune președintele. Pe 6 februarie vom vota acest aviz și puteți lucra mai departe la amendamentele de compromis. Poate că am putea, într-adevăr, folosi varianta unui amendament oral, dar trebuie să ne spuneți care este calendarul și dacă informăm și pe uh, raportorii din umbră, cred că s-ar putea folosi această variantă. Mulțumesc și trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Acordul de asociere UE-Armenia. Tomaș Piotr Poreba este raportorul nostru și coraportor este din Comisia INTA, dar care nu dorește să facă uh, Comisia INTA nu a făcut niciun, n-a dat niciun aviz, deci domnul Poreba aveți cuvântul acum. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult că avem acum posibilitatea de a discuta activitatea Parlamentului European în ceea ce privește acordul de asociere cu Armenia. Sunt de părere că acest document este esențial. Raportul nostru din ultimele luni a fost prezentat uh, de mai multe ori. Am fost în Nagorno-Karabakh, am uh, fost în Armenia, am vorbit cu președintele, cu premierul, cu președintele Parlamentului și cu reprezentanții ONG și alți reprezentanți ai societății civile. Am uh, reușit să mă întâlnesc cu multă lume pentru a putea pregăti cât mai bine acest raport despre situația din Armenia și în regiunea respectivă astfel încât acest raport să poată să fie cât mai echilibrat. Am intenția să propun un raport obiectiv, un raport complex, care să dezbată cu adevărat, să redea adevărata situație politică și socială din momentul de față din Armenia. Vreau de asemenea să introduc Armenia într-un context regional mai general pentru ca Parlamentul European să poată vota acest raport care sper eu va fi o contribuție bună la acordul de asociere cu Armenia pe care urmează să îl semneze în curând Uniunea Europeană cu Armenia, probabil. Am mai multe aspecte și întrebări pe care le-am considerat și pe care le regăsiți în raport, care sunt uh, indicații că Armenia merge în direcția bună, dar mai sunt și alte informații care arată că mai este nevoie de reforme, de modificări și de alte aspecte care trebuie îmbunătățite. Vreau să garantez faptul ca toate pozițiile să poată fi reflectate. Pot spune și că mă bucur de remarcile dumneavoastră, anticipat, pentru că eu sunt consider că prin remarcile noastre vom putea îmbunătăți raportul meu și uh, acesta va putea fi susținut și mai bine. Sunt absolut conștient de faptul că anumite chestiuni uh, necesită o îmbunătățire și trebuie menționat aici și combaterea corupției, anumite aspecte care trebuie să fie îmbunătățite în general. alte politici mai vechi ar trebui să fie schimbate și în domeniul justiției ar trebui renunțat la anumite practici și în ceea ce privește independența uh, judecătorească mai sunt lucruri de făcut. Trebuie însă și îmbunătățită poziția Parlamentului, funcționarea Parlamentului uh, și crearea unor comisii permanente în Parlament. Vreau să vă amintesc însă și că Anumite elemente au fost deja transpuse foarte concret de către guvernul armenian, armean, mă scuzați, și uh, au fost uh, adoptate, ei au încercat să-și adopte norme cât mai apropiate de normele europene. Vreau să subliniez acest lucru pentru că am constatat în contactul cu autoritățile publice că toți reprezentanții au încercat să facă eforturi și, și, uh, credibile și să-mi arate că, într-adevăr, direcția în care se îndreaptă Armenia este Europa. Ei doresc să-și reformeze statul, doresc să găsesc, găsească soluții pentru Armenia care să apropie Armenia de Uniunea Europeană. Un rol mai puternic al Armeniei în această regiune este de asemenea dorit, dar și un rol mai puternic al Uniunii Europene în acea regiune. Pentru aceasta trebuie să arătăm respect, trebuie să transmitem respectul nostru față de uh, reformele care s-au îndeplinit deja, care s-au terminat în domeniul poliției, de exemplu. În acest stat uh, putem spune că o mare parte a reformelor și um, instaurarea unui ombudsman, unui avocat al poporului, au fost schimbări considerabile și în domeniul mass mediei s-au făcut progrese masive și aceasta arată că toate criteriile încearcă să fie aplicate. S-au mai uh, făcut și schimbări în ceea ce privește obligativitatea vizelor, și uh, negocierile pentru o posibilă zonă de liber schimb. A, toate aceste argumente sunt în curs, am putut să obținem foarte multe lucruri deja în Parlament, am pus deja foarte multe lucruri în aplicare și mi-aș dori foarte tare ca acest raport să devină un document care să ajute atât Uniunea Europeană cât și Armenia uh, în uh, reforma ulterioară a statului uh, Republicii Armenie și în întărirea poziției Republicii Armenia. Sunt conștient, bineînțeles, că există anumite puncte foarte sensibile pe care nu trebuie să le uităm. Aceasta nu se poate evita. Nu putem să ne prefacem că nu vedem problema Nagorno-Karabahului. Am fost și în Nagorno-Karabah. Sunt conștient de ceea ce se întâmplă acolo, știu de care este situația, contextul general. Deci, eh, toate aceste lucruri sunt cunoscute. Însă vreau să vă rog, doamnelor și domnilor, totuși ca acest raport să câștige interesul dumneavoastră, pentru că este vorba despre un acord de asociere. Aș vrea să vă rog să nu legăm raportul numai de chestiunea Nagorno-Karabahului. Sunt deschis uh, față de comentariile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, dar eu ca raportor mă voi uh, baza și pe chestiunea Nagorno-Karabakh, adică pe formularea adecvată a acestei probleme în acest raport. Activitățile grupului de la Minsk pot fi uh, susținute. Sper să obținem de aceea un document care să nu deschidă cutia Pandorei în legătură cu această problemă delicată. Aș vrea să evit tocmai să se transforme acest raport într-o polemică pe tema Nagorno-Karabahului și să influențeze prea mult și uh, forma și fondul raportului meu. Acesta este însă un prim schimb de opinii și la, întotdeauna la un prim schimb de opinii raportorul încearcă mai întâi să asculte ceea ce spun uh, reprezentanții diferiților, uh, diferitelor grupuri politice din Parlament. Iată de ce nu mai vreau să prelungesc acum intervenția mea sunt deschis, după cum spuneam, față de comentariile și întrebările dumneavoastră. Aștept și comentariile raportorilor din umbră. Vreau să găsim compromisul pentru ca să putem lucra împreună la transformarea acestui raport cu care începem astăzi într-un succes, un succes care de fapt să fie o bază pentru un raport obiectiv despre situația din Armenia și care să reflecte în același timp și uh, obiectivele europene în această regiune Obiectivele sincere nu trebuie să fie deloc uh, uitate. Este nevoie de reforme, după cum spuneam, dar trebuie să vedem și ceea ce s-a făcut. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. The presentation. Îi mulțumesc foarte mult domnului Poreba pentru prezentarea unui proiect de raport foarte echilibrat Înainte de a trece la subiectele acordului de asociere, aș vrea să fac observație. Tratând cu Armenia sau Azerbaijanul, trebuie să fim foarte atenți, să fim precauți, să nu dăm argumente sau muniție celelalte părți uh, în problema lor politică. Cum s-a întâmplat în trecut, din nefericire, cu unul dintre rapoartele Parlamentului European. La punctele G și H, mai întâi trec la subiectele delicate, conflictul înghețat, sunt de acord cu aceste puncte, dar cred că există o greșeală la, la punctul G să se vorbească de se aplică întregului teritoriu al Armeniei. Poate e copiat uh, identic din alt raport, dar nu cred că trebuie să figureze această formulare aici. Sunt de acord în general cu principiile de bază de la punctul G și sprijin faptul că grupul a încercat să găsească o soluție reciproc avantajoasă. O chestiune care mi se pare că lipsește și se leagă de acordul de asociere, mai ales acordul cuprinzător de liber schimb, nu cred că putem avea un astfel de acord să se aplice eficient cu o frontieră închisă și um, limitarea unor uh, legături de transport și de comerț, deci ar trebui să se încurajeze Turcia și Armenia, ambele părți, de fapt mai mult Turcia, să deschidă frontiera închisă. Aș vrea să salut noua abordare mai mult pentru mai mult din partea Comisiei în politica de vecinătate și cred că negocierea și încheierea codului de asociere cu Armenia o să declanșeze o mai mare eficiență în relație sprijinită de Uniunea Europeană și aș vrea să salut de asemenea angajamentul european legat de către poporul armean și autoritățile din Armenia. Și vreau să fac câteva observații în legătură cu nevoia deschiderii acestui negocierea acestui acord cuprinzător și aprofundat de liber schimb și a procesului de liberalizare a vizelor. Aș vrea să încurajez de asemenea Armenia să accelereze procesul ratificării statutului eh, Curții Penale Internaționale și eforturi mai mari în lupta împotriva corupției, după cum a menționat și domnul raportor. Și în fine, dar foarte important, în acest an, să se țină în mod corect alegerile, ceea ce poate să contribuie la sustenabilitatea, la durabilitatea democrației armene și sper că Armenia va trece cu succes și acest examen. Mulțumesc! Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģi, es esmu eh, Următorul vorbitor domnul Mirski, sunt raportor din umbră de la grupul Socialist și Democrat. În calitate de raportor din umbră, e rar să nu prea am nimic de adăugat. Raportul a fost realizat în mod clar și profesionist. Pentru a nu da niciun temei de conflict, raportul cu privire la Armenia este pregătit în paralel cu raportul privind Azerbaijan. E abordarea corectă. Iată de ce nu am de adăugat decât o frază la ambele rapoarte cu privire la Armenia și la Azerbaijan. Procesul de negociere cu privire la problema Karabakh trebuie să se intensifice, pentru că asta ar corespunde interesului uh, popoarelor din Armenia și Azerbaijan. O soluție corectă, reciproc avantajoasă, va da un nou impuls uh, dezvoltării economice din ambele țări. Sunt convins că avem datoria să acționăm uh, drept catalizator pentru procesul negocierilor și să participăm la acest proces. În fine, aș vrea să felicit pe domnul raportor, Tomaș Piotr uh, Poreba, pentru o sarcină bine îndeplinită. Dacă raportul din umbră nu are nimic de adăugat, înseamnă că raportul a fost uh, un mare succes. Danke, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Poreva pentru raportul foarte concis care încearcă să abordeze toate aspectele însă. Două puncte vreau eu să menționez și am și o întrebare către secretariat sau către cei care știu. De ce avem un deadline atât de scurt pentru amendamente, adică pentru poi mâine, când de fapt raportul nu va fi votat de, în comisie decât la sfârșit de februarie și după cum știți, de pe 19 până pe 22 februarie avem o delegație a AFET în Armenia și Azerbaijan, precum și în alte țări. M-ar interesa dacă s-ar putea eventual uh, deplasa, adică decala acest uh, termen pentru ca să putem să avem puțin mai mult timp pentru a depune amendamentele. Votul final la plen are loc la a doua plenară din martie, deci eu cred că avem timp uh, suficient. Poate, am găsi, poate putem găsi un alt calendar. Are sens că dacă mergem în delegație, cu delegația în uh, Armenia și Azerbaijan, să avem poate totuși și ocazia să introducem aceste informații în uh, amendamentele noastre. Apoi mi se pare foarte bine că rapoartele sunt discutate paralel, Armenia și Azerbaijan, așa cum a zis și domnul Gobacev înainte, pentru ca să arătăm că sunt tratate echitabil, adică să nu creăm probleme ca unii să poată folosi ceva împotriva celorlalți. Aș vrea să menționez câteva puncte în care vor exista amendamente din partea mea pe care le voi înainta și la Azerbaijan. Un punct esențial pentru mine este că vreau să abordez problema care există cu faptul că ambele aceste țări nu sunt, care sunt parte din politica europeană de vecinătate, dar sunt într-o stare de război, practic, una cu cealaltă. Este esențial să menționăm acest punct. În negocierile cu cei doi avem întotdeauna această problemă. Am văzut-o și la întâlnirea cu parlamentarii, că întotdeauna starea de tensiune dintre cei doi este evidentă, dintre cele două țări. Vreau și să se adauge, dacă se poate, la raport uh, faptul că acordul de asociere ar trebui să fie legat de progresele de negociere în regiunea Nagorno-Karabakh. Mai ales în legătură cu Armenia, vreau să cer o retragere a trupelor armene din uh, Nagorno-Karabakh. Dacă dorim ca aceste două țări să avanseze, trebuie să avanseze și între ele și în politica de pace pe care o poartă, una față de cealaltă. Apoi, în legătură cu alegerile, pentru că în Armenia vor avea alegeri în mai 2012, trebuie să încercăm să cerem tuturor forțelor politice să îmbunătățească accesul la mass media și să pregătească o campanie echitabilă. În ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, uh, Există câteva puncte pe care le-aș înregistra la capitolul drepturile omului și care cred eu că trebuie adăugate la raport. Și chestiunea mediului. Există un centru regional pentru mediu, dar cred că ar fi mai important să se vorbească și de colaborarea transfrontalieră în domeniul mediului. Adică vorbesc aici între Armenia și Azerbaijan, dar și cu Georgia. Deci în întreaga regiune mai sunt foarte multe de făcut în domeniul mediului transfrontalier și am putea să nu trecem cu vederea chestiunile de mediu până când se termină în fine cu ostilitățile și cu uh, conflictul armat. Și încă ceva, domnul Kovacev a menționat punctul G, care se referă la întregul teritoriu al Armeniei. Eu voi face o propunere de amendament care lasă la o parte această frază, întregul teritoriu al Armeniei, și care doar se referă, se referă doar la Carta ONU și la Helsinki și principiile OECD, dar care nu se referă la întregul teritoriu al Armeniei, pentru că cred că aceasta poate fi uh, o cauză de neînțelegeri. Un alt aspect important la ambele rapoarte și care trebuie criticat de către Parlamentul European este că în ambele țări există eforturi de înarmare. Nici aceasta nu este acceptabil într-o bună politică de vecinătate, așa cum o avem în Uniunea Europeană. Și eu cred că ar trebui deci să menționăm și acest punct. Și un ultim punct, în calitate de deputat din partea verzilor, înțelegeți probabil că vreau să se facă și o mențiune cu privire la închiderea centralei nucleare din această țară. Mulțumesc! Mă bucur oricum de colaborarea cu dumneavoastră. Arlachi. Domnul Thank you. Uh, this is a... Mulțumesc. Este o discuție inițială cu privire la aceste două acorduri și apreciez foarte mult ideea de a le discuta împreună. Apreciez de asemenea propunerea care a fost formulată de domnul raportor. Este bun raportul echilibrat, animat de intenții foarte bune și sunt de acord și cu alți colegi că nu putem uh, ignora conflictul din Nagorno-Karabakh atunci când discutăm un acord, cum e un acord de asociere la Uniunea Europeană cu aceste două țări și ar trebui să încercăm cumva să ne aducem contribuția la o soluție negociată și să utilizăm uh, cărțile pe care le avem la dispoziție, chiar dacă nu suntem în favoarea adiționalității în toate privințele, credem că aici o legătură între cele două acordul de asociere și progresele spre o soluționare pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh, cred că ar trebui să profităm de această ocazie, în special ținând cont de ce am făcut deja ca Parlament cu raportul privind strategia Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud, aprobată în aprilie anul trecut și, de asemenea, cu grupul uh, principiile OSCE Minsk uh, plus rezoluția noastră. Deci propunerea nu este un amendament, nu e încă un amendament, e doar un preamendament, o pre-propunere de amendament și o să rog colegul să-l comenteze, este de a lega cele două acorduri de trei puncte. de măsuri de consolidare, de edificare a încrederii, de relații pașnice pe linia de contact dintre cele două țări, retragerea forțelor armene din teritoriul ocupat din Azerbaijan, în regiunea Nagorno-Karabakh, și înființarea unei misiuni internaționale reale de menținere a păcii în zona de conflict. Deci l-aș invita pe coleg să discute încă mai discutăm, e începutul discuțiilor la grupul socialist și m-aș bucura foarte mult dacă colegii din grupul nostru sau și din alte grupuri și-ar exprima părerea în legătură cu acest preamendament. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Landsbergis. Vă mulțumesc. Am o întrebare și două observații. Poliția din Armenia are dreptul să controleze toate celelalte agenții de investigații de acolo. Însă, ei înșiși, poliția, nu sunt controlați de nimeni. Pentru că misterul Afacerilor Interne a fost desfințat. Și asta este întrebarea mea către raportor. Cine controlează poliția, parlamentul sau cineva din guvern. Observație cu caracter mai general. încercarea evitării oricărei lor de poziție în materie de războiul static și de ocupare unor teritorii care aparțin altor state este principala sursă a răului în, în Caucazul de Sud. Și de aici aș sugera câteva amendamente, cel puțin să semnalăm că există o problemă. Asta ne-ar scuti de rușine aici la Parlamentul European. Și o a treia observație. Aceste acorduri de asociere sunt un fel de capcană sofisticată pentru că toate aceste țări sunt legate între ele. Nu putem bloca unul fără să le blocăm pe celelalte. Haideți să evităm această capcană. Thank you, Chairman. Da. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus colegii, e bine că discutăm ambele rapoarte în paralel. E bine că încercăm să dăm dovadă de o abordare echilibrată, fără a pierde din vedere obiectivul nostru. Obiectivul, în opinia mea, este implicarea mai activă a Uniunii Europene în această regiune principalul interes strategic al Uniunii în această regiune este stabilitatea, să avem o regiune în plină dezvoltare. Nu știu dacă ați văzut comunicarea de anul trecut a Comisiei care spune, stimați colegi, că existența unor conflicte prelungite în anumite regiuni din lume, se menționează Caucazul de Sud, este o provocare a securității întregii regiuni. Interesele europene sunt afectate direct de această instabilitate care persistă. Deci, bineînțeles, felicitând raportorul pentru materialul prezentat în ansamblul său, care este, foarte, care este foarte echilibrat, trebuie în același timp să spun că nu putem să închidem ochii la aceste conflicte prelungite, care, iată, durează mai de 20 de ani. Trebuie să ne asumăm propria răspundere în acest sens. Cred că următoarea misiune a Fed, în care va vizita ambele țări, atât Armenia cât și Azerbaijan, este o idee foarte bună. Pentru că Parlamentul nu poate să se țină la o parte. E interesul nostru să jucăm un rol acolo, să creăm condițiile de întărire a încrederii reciproce. Trebuie să contactăm pe colegii noștri politicieni din parlamentele acestor țări, și să implicăm pe aceștia într-un dialog constructiv. Preluând ideea domnului Arlachi, consider că trebuie să legăm acest proces de evaluarea de ansamblu a Armeniei și a Azerbaijanului, ceea ce privește angajamentul viitor și asocierea cu Uniunea Europeană. A trebui să păstrăm un echilibru deosebit de delicat aici. Ceea ce privește cealaltă idei din raport, uh, cred că sunt extrem de juste, trebuie să ne concentrăm în ambele țări, însă mai ales uh, acolo unde urmează să aibă alegeri curând, să avem alegeri bine organizate și echitabile. Următoarele alegeri vor avea loc în Armenia și de aceea cred că viitoarea misiune a fetului va trebui să concentreze tocmai pe acestea. În ultima vizită în Armenia am auzit angajamente clare din partea autorităților și a președintelui ca de data asta alegerile să fie bine pregătite, să fie perfect corecte. Și cred că ar trebui să subliniem mai cu pregnanță aici că asistența tehnică pe care trebuie să o oferim acestor țări și mai ales Armeniei, care va avea ieri în curând, și această asistență tehnică va trebui să fie sporită de noi și de ceilalți parteneri, OSCE-ul și celelalte organisme ale Consiliului Europei. Mulțumesc, președintele, fără microfon. Domnul Vigenin. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să mai repet ce au spus colegii. Se pare că există un acord general în, între colegii din comisie, raportori și raportori din umbră. Raportul este foarte bun. Prin urmare, doream doar să menționez că trebuie să avem mare grijă, bineînțeles, când vorbim de această condiționarea chestiunii Nagorno-Karabahului și a semnării de situație din Nagorno-Karabah ar fi un pas în direcția justă, însă să nu mergem prea departe, să condiționăm semnarea de rezolvare a acestui conflict. Trebuie să găsim un echilibru acolo. Știm din experiența proprie că această chestiune ar putea bloca uh, întregul proces, așa că haideți să procedăm cu grijă. Uh, E foarte important pentru ambele țări și pentru regiunea Caucazului de Sud în ansamblu ei să mergem mai departe cu aceste acorduri de asociere. Dacă facem progrese în acest sens, vom racorda ambele țări, să zicem, la o perspectivă europeană. În același timp, să nu uităm că, cel puțin deocamdată, Această chestiune pare să fie de importanță mai mare pentru Armenia, care face progrese rapide în negocieri. Se pare că, pe de altă parte, Azerbaijanul nu este foarte entuziasmat de acest proces de racordare european. Deci, dacă e vorba de stimulentele existente la nivelul fiecărei țări, nu trebuie să scăpăm din vedere această diferență între ele. E un mesaj important că prima delegație oficială a comisiei noastre se va deplasa în Armenia, spre Armenia și Azerbaijan în acest an. Ar trebui, cred că, să alocăm o, o perioadă mai îndelugată pentru amendamente, ca să avem timp să studiem temeinic formulele pe care le vom folosi în, în amendamentele propuse atunci când e vorba de a asocia semnarea de conflictul din Nagorno-Karabakh și sperăm că acest amendament va putea fi înaintat cu sprijinul principalelor grupuri politice reprezentate aici, pentru ca să fie într-adevăr un mesaj puternic. De asemenea, la finele lunei februarie o să fie o întâlnire a, comisii, a unei a, comisii în Armenia după vizita delegației AFET-ului. Asta va contribui la procesul pe care l-am subliniat și noi. În același timp, însă, vizita delegației noastre în Azerbaijan și Armenia și această întâlnire a comisiei din Erevan ne va permite să mai avem un schimb de păreri pe marginea acestor idei. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toți colegii că este bine să discutăm ambele rapoarte în același timp. Nu înțeleg uh, de ce nu am prezentat și raportul uh, privind uh, Azerbaijanul și după aceea să avem o dezbatere pe amândouă. Însă, în esență, acum nu facem decât același lucru, le dezbatem pe amândouă. Așa că am să fac și eu asta. Ambele rapoarte au un lucru comun, perspectiva europeană a ambelor țări. Acest lucru este evident în interesul nostru. Numai așa se poate contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunii. Cred că toată lumea este de acord în acest punct de vedere. Însă am o problemă cu această precauție atunci când e vorba de a menționa chestiunea Nagorno-Karabahului. E o chestiune foarte bine cunoscută, discutată, foarte, foarte mult. Prin urmare, nu ar trebui să ne fie frică să o menționăm în termeni clari în aceste rapoarte, pentru că acesta este rolul nostru, stimați colegi, rolul Parlamentului European. Înțeleg că diplomații nu pot să vorbească chiar cum vor. Noi însă putem. Putem spune lucrurilor pe nume, pentru că altfel nu o să contribuim la soluționarea problemei. Prin urmare, da, ar trebui să dăm dovadă de precauție atunci când alegem cuvintele pe care o să le folosim, însă în materie de mesaj acesta trebuie să fie foarte clar. Prin urmare, consider că nu e suficient doar să ne declarăm sprijinul pentru grupul de la Minsk. Sprijinim grupul de la Minsk, însă până acum grupul de la Minsk n-a făcut nimic. Și nu cred că grupul de la Minsk are suficiente instrumente la dispoziție ca să poată face ceva într-o chestiune atât de complicată. Problema este una de natură politică, trebuie să fie abordată ca atare. Consider că dacă spunem doar că foarte bine această problemă este în sarcina grupului de la Minsk, atunci nu facem decât să să ne pierdem din credibilitate. Există o serie de elemente care nu pot să fie evitate, lucruri pe care trebuie să le menționăm. De exemplu, dreptul refugiaților de a se întoarce la casele lor. Este un drept universal. Un drept universal, un drept al omului universal se aplică celor care au fugit din Nagorno-Karabakh, azeri care au fugit din Nagorno-Karabakh și se aplică armenilor care au fugit din Baku pentru că erau armeni este un drept pe care trebuie să-l subliniem. De asemenea, cred că ar trebui să menționăm și faptul că soluția la problema Nagorno-Karabakh trebuie să fie găsită în spiritul dreptului internațional. Nu există niciun alt instrument în materie de relații internaționale decât acest drept internațional. Asta implică, desigur, și retragerea din teritoriile ocupate în mod ilegitim. Și în final, Aș spune că ceea ce trebuie să apară în acest raport este o sugestie către prietenii noștri armeni. Că prezența militară a Rusiei în Armenia are un efect negativ din acest punct de vedere, complică problema și înrăutățește poziția Armeniei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să dau cuvântul raportorului acum, domnul Poreba. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au luat cuvântul în această problemă. Sunt foarte recunoscător pentru afirmațiile dumneavoastră. Vreau acum să mă refer la câteva dintre ele. Sunt de acord, uh, Luna, ce cu dumneavoastră și cu doamna Covaci sunt de acord la punctul G. Am uh, și un amendament pe această temă. Sunt absolut de acord că trebuie să mergem în această direcție și sunt de acord și dacă vorbiți despre granița turco-armeană, vreau să pregătesc un uh, amendament pentru ca să eliminăm toate uh, dubile de care vorbea colegul meu, astfel încât să formulăm lucrurile clar în raport. Acum, în legătură cu alt coleg care mi-a pus o întrebare înainte, mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care mi le-ați dat, dar trebuie să le verificăm, trebuie să le analizăm. Reformele structurale instituționale, am vorbit despre acestea. Argumentele și informațiile de care vorbiți uh, sunt într-adevăr de verificat. Eu vreau să vă promit că voi uh, trasa aceasta ca prioritate, voi verifica în calitate de raportor toate aceste informații. În legătură cu Nagorno-Karabakh, vreau, uh, uh, eu pot înțelege argumentele pe care le-ați expus. Faptul că trebuie să ne angajăm mai puternic pentru această cauză, trebuie să vorbim mai deschis, dar credeți-mă, vă rog, că am petrecut ceva timp în acea regiune, am fost în Armenia și presiunea este extrem de mare, emoțiile sunt extrem de puternice, de aceea în acest context poate am putea să fim mai uh, precauți în legătură cu acordul de cooperare. Eu cred că trebuie să formulăm foarte cu grijă acest aspect. Eu n-am senzația că noi, ca Parlament European, am fi în stare să rezolvăm acest conflict. Noi, Parlamentul European, ar trebui să discutăm despre acest conflict deschis în Parlament, să dăm câteva recomandări despre pașii următori care trebuie făcuți, dar eu cred că ar fi foarte dificil pentru noi să rezolvăm conflictul ca atare. Deci vă rog să înțelegeți că nu putem printr-un raport să rezolvăm lucrurile. Sigur că nu putem exclude subiectul Nagorno-Karabakh, dar mă refer mai ales la pozițiile raportorilor din umbră faptul că trebuie să ne alegem cuvintele foarte cu grijă, să folosim fraze care descriu deschis uh, situația din acea regiune. Sunt gata să fac acest lucru cu mare plăcere, dar voi uh, ruga să nu ne limităm totuși la acest conflict atunci când vorbim despre Armenia. Mai există și alte aspecte care trebuie tratate în raport și nu trebuie să ne limităm la acesta. Încă ceva. Foarte multe puncte care sunt sensibile în raport, uh, informații pe care le regăsim în raport. Mi-ați vorbit de aceste puncte sensibile. Obiectivul general este însă să redăm exact situația din Armenia, să vedem care sunt obiectivele acestei țări, cum funcționează ea potențial în Europa și care este situația cu criteriile care trebuie respectate, care sunt uh, formulate după norme europene. Mi-aș dori ca acest raport să fie o contribuție la îmbunătățirea situației și, de asemenea, să arate ce poate face Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea situației. Sunt gata să formulez lucrurile așa cum considerați că este mai bine pentru a servi acest scop. Uh, și sper ca și reuniunea cu raportorii din umbră să fie un succes. Nu pot decât să vă confirm că sunt gata să ascult toate comentariile dumneavoastră care susțin acest uh, raport și care îl îmbunătățesc pentru ca să putem vota cu convingerea că am făcut tot posibilul pentru ca acest raport să fie unul pozitiv care să servească ambelor părți. Mă refer aici și la Uniunea Europeană și la Armenia. Cam atât din partea mea și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Doar o scurtă observație. Am auzit uh, pomenit aici progresul, aspirații, uh, standardele europene. Dimitri Medvedev a spus uh, recent jurnaliștilor după întâlnirea Consiliului Prezidențial a spus că există o relație foarte bună între Armenia și Rusia. 80% din industria armeană aparține statului sau firmelor rusești. Astea sunt progrese remarcabile. 20% sunt restul economiei. Ăsta e progresul. Vă mulțumesc. dank, da kann man aus Mulțumesc, nu putem decât să ne uităm și la concluzia inversă, dar în fine. Am uh, înțeles că mulți colegi sunt contrariați de termenul de depunere a amendamentelor. Mi se pare o remarcă bună. Aceste rapoarte, adică Armenia și Azerbaijanul, ar fi bine să fie plasate în sesiunea din aprilie și să stabilim termenul de depunere a amendamentelor pe 28 februarie după delegația din Armenia și să votăm la AFET în 21-22 martie. Dacă putem avea ocazia să trimitem această delegație înainte, nu are niciun rost să avem termenul de depunere a amendamentelor înainte. Da, mi se pare foarte bună această propunere. Sunteți de acord să modificăm uh, astfel uh, calendarul? Da. Bine, mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul doamnei Amelie Yetinmechi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Yetinmechi, pentru că ne-ați uh, oferit acest raport despre situația din Azerbaijan și vă dau cuvântul. Puhemies, puheenjohtaja, Azerbaijan. Mulțumesc, domnule președinte. Azerbaidjanul s-a regăsit adesea în programele de știri. A fost discutat la Davos în cursul weekendului. Economia lor este în plină dezvoltare și acest lucru este de, inter- este de un interes deosebit pentru Occident. Industria petrolieră de acolo a crescut cu 8% și economia a crescut cu 11% în ansamblu. Ei se dezvoltă mult mai repede decât o facem noi în prezent. Ratingul de credit le-a fost uh, crescut, îmbunătățit de agențiile de, de rating. Încă o dată, E o relație inversă cu ceea ce se întâmplă în partea noastră a lumii. Prin urmare, e natural ca Uniunea Europeană să continue aceste discuții de asociere cu țările din regiune. În principal, chestiunile legate de energie vor dicta natura relațiilor dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan. Vor fi, cu alte cuvinte, locomotiva acestei relații. Ne-am vizitat țara, am discutat aceste chestiuni și altele prin vocea comisarului Calas. Uniunea Europeană are nevoie de o sursă stabilă de energie și Azerbaijanul vrea să-și diversifice piețele. În prezent, Uniunea Europeană și Azerbaijanul negociază un acord special în materie de energie ca parte a acordului de asociere. Discuțiile de asociere practic încă nici nu au început, dar acest acord este în negociere. Acord în materie de energie. Prin urmare, chestiunea nu este doar una economică, a fost discutată ca atare la Davos din motive evidente, însă chestiunea aici ne duce și la drepturile omului și la democrație. După cum știți, în Azerbaijan încă sunt multe lucruri de făcut din acest punct de vedere. S-au înregistrat ceva progrese, însă. Progrese în materie de libertatea prese, libertate de expresie, însă mai trebuie să se facă încă multe. Opoziția, ONG-urile, trebuie să beneficieze de mai multă libertate, trebuie să-și poată desfășura activitatea în condiții mai bune, pentru că aceasta este parte din jocul democratic. În plus, asta evident ține și de drepturile naturale ale cetățenilor din Azerbaijan, libertatea de opinie, libertatea de expresie și așa mai departe. Uniunea Europeană nu trebuie să scape aceste aspecte din vedere în relația sa cu Azerbaijanul. Domnule președinte, Am să mă refer, uh, într-o oarecare măsură, la lucrurile spuse deja în dezbaterea referitoare la Armenia. Pentru că, evident, cele două, apoi cele două țări sunt legate una de cealaltă. Nagorno-Karabakh este o problemă. Într-adevăr, grupul de la Minsk trebuie să fie criticat, pentru că n-au făcut progrese sub nicio formă, n-au realizat nimic. Parlamentul trebuie să rezolve această problemă, însă nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană n-a fost reprezentată în grupul de la Minsk. Franța, Rusia și Statele Unite au fost reprezentate, dar nu Uniunea Europeană ca atare. Oricum, am vorbit adesea despre nevoia de a găsi o soluție la problema Nagorno-Karabahului și sunt de acord cu spusele raportorului anterior, domnul Boreva, că trebuie să procedăm cu precauție, pentru că ar trebui să ne gândim aici la parame care este rolul potențial al Uniunii Europene atunci când e vorba de a găsi o soluție la acest conflict. Uniunea Europeană n-a participat până acum la găsirea unei soluții. Această dificultate trebuie să o discutăm. Sunt de acord cu ce s-a spus aici, când s-a menționat deschiderea acestei cutii a Pandorei. E greu să rezolvi aceste chestiuni printr-un vot. în, în acest conflict niciuna din facțiuni nu pare să fie dispusă să discute cu cealaltă. Trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană a cam stat cu mâinile în sân până acum. Doamna Lunacek a spus că trebuie să criticăm această cursă în armărilor dintre cele două țări. E adevărat că multe dintre resursele lor s-au îndreptat spre achiziția de armament. Asta, evident, nu a îmbunătățit viața de zi cu zi a cetățenilor din acele țări. Domnul Kirilov, domnul Kovacev s-au referit la problemele din Nagorno-Karabakh. răspunsul, în opinia mea, este că trebuie să fim foarte precauți și să recunoaștem uh, ce a făcut Uniunea Europeană până acum. Nu putem pretinde că Uniunea Europeană și Azerbaijanul sunt aceeași lungime de undă ca parteneri de negociere, însă acest lucru n-ar trebui să ne facă să le dăm lecții atunci când discutăm cu, cu colegii azeri. Azerbaijan, în ultimă instanță, este totuși un stat suveran. a spune totuși că nu împărtășim totdeauna aceleași valori, că, valorile, că drepturile omului nu sunt uh, totdeauna respectate în Azerbaijan. Parlamentul deocamdată nici nu aprovă, nici nu respinge acest propunere de acord de asociere, însă vom dori să avem toate informațiile necesare înainte de a formula un aviz. Thank you very much, Chairman. Uh... Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în general, am discutat situația în ce privește conflictul. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor, ca și la raportul precedent pentru evaluarea echilibrată. Dar în ce privește rolul Uniunii Europene, aș vrea să spun că există un anumit progres în ultimii 2 sau 3 ani, deși Parem să fim în regiune un fel de frumoasă din pădurea adormită, începește rolul nostru, totuși rolul devine mai activ treptat. Și cred că nu e corect. În fine, e bine dacă se implică Rusia, dacă președintele Medvedev aranjează toate aceste întâlniri la nivel înalt, dar noi unde suntem? Ei au întâlnire după întâlnire fără niciun rezultat. Cred că data trecută am aplaudat încă o dată comunicarea Comisiei unde un text nou, se spune că Uniunea Europeană și Comisia vor fi gata să-și intensifice implicarea în formate unde nu este încă reprezentată OCD, grupul de la Minsk, pentru soluționarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Deci acolo nu văd de ce ar trebui să ne retragem. Din potrivă, ar trebui să încurajăm toate aceste măsuri de edificare a încrederii, să încercăm să influențăm uh, situația pe plan politic. <clears throat> Desigur, nu să încercăm să fim uh, obiectivi și să nu dăm impresia că am fi favoarea unuia împotriva celuilalt, ci pe baza principiilor dreptului internet. E în interesul ambelor țări, în primul rând, să pună capăt acestui conflict. E în interesul pe termen delungat al tuturor, chiar și a Rusiei, deși pe termen scurt au și alte idei, să facă anumite speculații. Iar în ce privește proiectele energetice, <clears throat> e vital și suntem atât de interesați să ne deschidem, să avem toate aceste coridoare energetice în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Cooperarea este foarte importantă pe agenda politică a Azerbaijanului, pentru că sau de când țara și-a câștigat independența și suveranitatea la începutul anilor 90. Iar cooperarea cu Uniunea Europeană înseamnă pentru Azerbaijan să sporească standardul de viață pentru cetățeni, să dezvolte economia, să îmbunătățească administrația publică și puterea judecătorească. În prezent, după cum am auzit și știm, Azerbaijanul se dezvoltă rapid în regiunea Caucazului de Sud, dar și pe plan mondial. Din 2004, economia a crescut cu 300% în special în sectorul petrolului și gazului. Azerbaijan joacă un rol vital în diversificarea furnizărilor de energie a rutelor livrării acesteia spre Europa. De cealaltă parte, uh, temele care mai trebuie făcute, există provocările, mai ales în legătură cu puterea judecătorească și lupta împotriva corupției și în alte domenii, vreau să mă refer la câteva dintre ele. Mai e mult de făcut Uh, în seriozitatea recrutării și numirii judecătorilor și procurorilor publici pe baza unor obiect criterii naționale, obiective, credibile. De asemenea, țara trebuie să se ocupe de executarea condamnărilor și eforturile suplimentare în punerea sub urmărire, pentru ca toată lumea să poată să măsoare progresul și să asigure un sistem predictibil și încredere publică în sistemul judecătoresc, cazuri uh, de corupție la nivel foarte înalt trebuie să uh, fie hotărâtă de către instanțele judecătorești, mai e mult de îmbunătățit în transparența cheltuielor publice și finanțarea partidelor politice. Aș vrea să spun de ce cred că reforma în puterea judecătorească și combaterea corupției sunt atât de importante încât după această experiență din ultimii 20 de ani, cred că e mai ușor să realizezi piața, economia de piață și să aplai regulile acestea decât uh, reformele în puterea jucătorească par cele mai greu de realizat. Pe plan internațional, Azerbaijanul a fost ales uh, în Consiliul de Securitate la ONU, membru nepermanent 2012 și 2013. Sper că acest secretar de membru va contribui favorabil la menținerea păcii și securității pe plan mondial. În ce privește Nagorno-Karabakh, e un obstacol serios pentru pace și prosperitate în Caucazul de Sud și e o provocare pentru stabilitatea și securitatea din întreaga Europa. E o nevoie urgentă pentru o soluționare pașnică a acestui conflict, ca și colegii o să spun că acest lucru trebuie făcut pe baza principiilor și normelor dreptului internațional. Sunt ne spun în favoarea măsurilor de edificare a încrederii, dar trebuie să vă spun că ele se pot face și au succes numai dacă toate părțile sunt de bună credință și își respectă angajamentele și promisiunile și acordurile. Mulțumesc! Ja, ähm, Doamna Lunacek, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Iertemechi pentru acest proiect și să mulțumesc și pentru cele ce, a ce a spus dumneai atunci la prezentarea, prezentarea inițială. Ați vorbit despre creșterea economică, despre veniturile din cauza creșterii prețurilor gazului, uh, veniturile sporite și despre faptul că Azerbaijanul este un factor important economic în acea regiune, dar sigur și despre lacunele în domeniul drepturilor omului și deficitul de democrație. Mi se pare foarte important că ați menționat toate aceste aspecte, pentru că nu ar trebui să lăsăm deoparte vreun aspect. Am senzația că la Davos a vorbit mai mult despre creșterea economică și despre PIB-ul foarte ridicat și nu despre ceilalți factori. Vreau să vorbesc despre aspectul unui acord de asociere cu Azerbaijanul și să fac câteva comentarii. Pentru că am senzația că, spre deosebire de Armenia, guvernul Azerbaijanului nu negociază chiar atât de intens și nu, este, nu există disponibilitatea chiar atât de evidentă să facă ceva pentru că uh, contează mai mult uh, ideea că nu au nevoie de Uniunea Europeană din punct de vedere economic. Iată de ce nu li se pare nici atât de important să semneze acest acord. Am impresia că de multe ori este vorba din partea unora despre continuarea acordului de cooperare și asociere fără să se continue în aprofundarea acestuia sau în transformarea lui. Mi se pare deci o diferență de abordare din partea guvernelor celor două țări despre care discutăm. Cred că ar trebui să luăm la cunoștință această diferență și să considerăm uh, această divergență, pentru că în negocierile cu cele două poate să exprimăm acest punct. În legătură cu punctele pe care le-am menționat uh, înainte, doar pe scurt. După cum ziceam înainte, dacă țara respectivă este membră în politica de vecinătate și în parteneriatul estic, cred că Parlamentul European ar trebui să clarifice faptul că nu mai poate să aibă loc armare în Azerbaijan și trebuie să se avanseze în negocierile pe tema Nagorno-Karabakh. Cred că ar trebui să spunem pe șleau aceste puncte pe care le cerem, pentru că ne aflăm împreună într-un parteneriat, parteneriatul estic, și cred că de aceea este îndreptățit acest punct. Vedem și care sunt conflictele care uh, domină această regiune, deci cred că este cazul ca Parlamentul să acționeze. Vreau să mai atrag atenția și asupra altor puncte cum ar fi, de exemplu, ultimele alegeri din 2010, unde din partea OSCE au uh, existat foarte multe recomandări despre ceea ce s-ar putea îmbunătăți pe viitor. Ar trebui să ne implicăm pentru că aceste recomandări să fie puse în aplicare. Alte puncte importante despre care am vorbit și cu alte ocazii când uh, a fost vorba de Azerbaijan, în cadrul uh, grupurilor politice din Parlament au existat divergențe cu privire la acest punct, dar vreau să subliniez că trimisul special al adunării parlamentare a Consiliului Europei a discutat uh, despre faptul că el nu poate să calce pe teritoriul Azerbaijanului și mi se pare totuși că ar trebui să susținem o evoluție în această direcție. Există persoane din uh, în închisori care au fost uh, încarcerate din cauza, unor, din cauza motivelor politice, unor motive politice și deci cred că acest lucru nu poate fi acceptat. Poate că ar trebui să ne gândim și, poate să nu râdeți, dar poate că ar trebui să ne gândim la blocarea Um, concursului Eurovision care va avea loc în Azerbaijan anul viitor, pentru că știți că Azerbaijanul a câștigat anul trecut și ar trebui ca acesta, anul ăsta, mă scuzați, ar trebui deci să um, subliniem că un astfel de concurs ar trebui să aibă loc într-o țară deschisă, într-o țară democratică. Nu știu, mi se pare poate o sugestie, poate că puteți să vă gândiți la ea. În legătură cu drepturile omului am spus că avem și aici anumite rezerve, vorbeam de dezarmare care mi se pare importantă. Ceea ce mai e, cred eu, esențial este ca Uniunea Europeană să inițieze programe de susținere și de reabilitare în zonele disputate. Știu că din partea regimului guvernului din Siria se vede acest lucru ca o recunoaștere, dar eu cred că situația este mai complexă și ar trebui să ne gândim mai ales la uh, situația populației. Un alt punct care se aplică și la Azerbaijan și la Armenia este că trebuie semnată convenția de către ambele, convenția pentru minele antipersonal. Ambele țări trebuie de mult să facă acest pas eu zic că este un pas esențial. Vreau să închei aici. Dacă îmi permite, domnule președinte, poate că la alte dezbatere voi putea să mai spun câte ceva. Vă mulțumesc, spune președintele, că ați terminat uh, cu intervenția noastră, pentru că mai avem un punct important pe ordinea de zi. Mai dau uh, cuvântul doar raportoarei pentru aviz. Procedura este clară. Vă rog acum să vorbiți foarte pe scurt. Amendamentele vor fi înaintate după ce vom avea um, vor va avea loc delegația în Azerbaijan. Deci, domnul uh, raportor, doamna raportor. Doxia. Oh. Täällä, Nu e nicio problemă, sigur, Aneli, nu domnul raportor, cum am spus, iertați-mă, spune președintele. Mulțumesc. Așadar, vă mulțumesc pentru comentariile valoroase și utile și sunt convinsă că o să se depună amendamente, o să depun toate eforturile pentru a avea uh, cât mai mult echilibru în raport și aștept cu nerăbdare să aud ce aveți de propus ca amendamente. Ich weiß, dass Frauen immer kürzer und präziser sind als Männer, das war ein erneuter Beweis. Știu că femeile sunt întotdeauna mai precise decât bărbații și respectă termenele mai bine, deci vă mulțumesc foarte mult. Vreau să rog acum pe toată lumea care nu participă la reuniunea în camera să uh, părăsească sala pentru că acum avem o reuniune în camera. Curțul de